<clears throat> Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună ziua, vă rog să luați loc. O să vorbim uh, în această dimineață despre două rapoarte foarte importante, raportul COFA și raportul GALER. Spun că sunt importante pentru că în decembrie va avea loc un uh, consiliu dedicat apărării și raportul COPA mai ales își propune să prezinte, să reprezinte poziția Parlamentului în pregătirea acestui summit, chiar dacă uh, statele membre nu ne-au cerut în mod uh, expres poziția noastră, dar totuși cred că e bine să ne prezentăm poziția. O să uh, revenim la el în câteva clipe, însă înainte aș dori să vă uh, prezint uh, pe scurt uh, rezumatul delegației sede în luna iulie, în, luna, în Georgia, Ana Gomes, care e prezentă în sală, a fost împreună cu mine, împreună cu colegul Lizek cu domnul Coval și doamna Riera uh, Teresa Madurel din Spania. O misiune care își propunea nu să evalueze situația politică din Georgia, chiar dacă ar fi foarte multe de spus aici, dar care Uh, era axată pe uh, PSAC, misiunea Uniunii Europene care din uh, august-septembrie 2008 se află în Georgia în urma conflictului dintre Rusia și Georgia. Ne-am întâlnit cu uh, cei care se ocupă de misiunea de monitorizare a Uniunii Europene, ne-am întâlnit și cu uh, autoritățile din Georgia, Uh, am uh, avut o întâlnire cu domnul Ivan Nișvili, primul ministru, și cu ministrul apărării. Aceste, uh, aceste întâlniri au fost anulate chiar în ultimul moment din motive oficiale, care însă pe noi nu prea ne-au convins, dar care reflectă, cred eu, această polarizare care, pe care am constatat-o în Georgia și care ne îngrijorează În uh, octombrie uh, anul trecut am salutat uh, această tranziție electorală pașnică și victoria necontestat, necontestat a noului prim-ministru la alegeri, ori astăzi am constatat că, iată, viața politică din uh, Georgia este încă destul de agitată și, uh, iată, misiunea noastră nu a putut să aibă loc în condițiile în care ne-am fi dorit noi, însă am avut totuși o viziune foarte clară a felului în care funcționează uh, misiunea de monitorizare a UE, a UE și am putut și vedea cum uh, această misiune este văzută, deci cred că atât puterea, guvernul, cât și opoziția uh, ne-au uh, spus cât de importantă este această misiune, care, să nu uităm, este singura misiune internațională care are o adevărată legitimitate pentru a acționa în acest, acest context tensionat și complex între Osetia și Abhazia și Georgia. Am avut și o zi pe teren foarte interesantă, cu mai multe echipe a misiunii de monitorizare și cu această ocazie am putut uh, vedea cu ochii noștri uh, cum se desfășoară așa numita borderizare, această um, consolidare de către uh, trupele ruse și de către uh, grănicerii ruși acestei uh, linii administrative care s-a transformat într-o adevărată graniță cu sârmă ghimpată, cu ziduri și așa mai departe. Deci am văzut cu ochii noștri cum crește această graniță fizică. O să dau colegilor cuvântul, dar eu aș dori să subliniez profesionismul trupelor noastre, soldații foarte bine pregătiți și foarte devotați misiunii minorilor. Aș dori să emit însă o rezervă cu privire la efective. Mă întreb uh, dacă cele, cei 300 de soldați uh, care se află acolo la fața locului um, cu mijloacele uh, adecvate sunt încă necesari. Știți că misiunea a fost prelungită până în decembrie 2014, un lucru bun. A fost numit un nou șef al misiunii care este chiar în sală Uh, bun venit și, uh, domnule Toivoclar, vă urăm uh, mult succes. Probabil că vă vom ura bun venit în mod mai oficial în cadrul subcomisiei noastre. În orice caz, deveniți șeful unei misiuni foarte importante care e sprijinit atât de statele membre cât și de statul, statul beneficiar și de Uh, ceilalți observatori uh, uh, europarlamentari ca noi sau de alt tip, toată lumea e de acord cu eficacitatea și cu utilitatea acestei misiuni. Acesta a fost și motivul pentru care am transmis mesajul pe care l-am, l-am trimis. Poate în ce privește efectivele și mijloacele, poate ar fi mai bine să încercăm să avem o evaluare a nevoilor concrete. Sigur că problemele politice nu au uh, dispărut, nu s-au evaporat și uh, mesajul pe care am dorit să-l transmitem uh, instituțiilor europene e un mesaj comun în alta reprezentant, președintele Consiliului al Comisiei și statele membre, au insistat asupra faptului că în dialogul cu Rusia nu se respectă aceste prevederi care au fost validate și de către partea rusă în 2008. Faptul că, de exemplu, nu avem acces uh, uh, în uh, Osetia și Abhazia reprezintă o încălcare a acordurilor din 2008. Nu putem să tolerăm faptul că Uniunea Europeană, care are acolo efective, care um, a trimis mijloace financiare, să nu aibă acces în aceste regiuni și că, de asemenea, că acordul cu Uniunea Europeană nu e respectat. Sigur că am înțeles că, având în vedere situația actuală, mai ales situația din Siria, e mai complicată. Uh, la Caterinenburg, uh, Ekaterinenburg uh, nu s-a discutat neapărat despre George au fost alte subiecte arzătoare la ordinea zilei, dar aș dori să vă reamintesc, având în vedere Jocurile Olimpice de la Sochi, Um, Rusia va fi în um, atenția tuturor și uh, Caucazul și în uh, contactele cu autoritățile din Rusia, cred că ar fi bine și o poziție de principiu până la urmă, ar fi bine să reamintim că nu ne place felul în care acordul din 2008 e pus în aplicare. Uniunea Europeană sublinează faptul că de fiecare dată a emis uh, îndoieli Uh, din uh, primăvară îmi uh, permite să-mi exprim rezervele în legătură cu punerea în aplicare a acestui acord. Uh, având în vedere uh, evoluția internă din, uh, evoluțiile interne din Georgia, trebuie să emitem o notă de îngrijorare. Am încercat să îl vizităm pe fostul prim-ministru Mire Bașvili în închisoare și cu această ocazie am constatat că dreptele, drepturile elementare nu sunt respectate, vizitele familiei, de exemplu, în urma intervenției noastre, domnul Merabișvili a putut din nou fi vizitat de membrii familiei sale. Ieri la Comisia AFET am primit-o pe ministra uh, Justiției din Georgia, cred că era foarte important ca, la mod unanim, grupurile noastre politice să-și exprime îngrijorarea, preocupările uh, față de evoluția din Georgia. Sigur că e nevoie de reforme aprofundate. Mm, există uh, cauze în curs în justiție, dar uh, polarizarea politică foarte gravă ne îngrijorează. Și sperăm și am și constatat la fața locului că uh, acestea nu vor fi piedici în calea bunei derulări a misiunii de monitorizare a Uniunii Europene și deci că e vorba de două situații separate, noi acordăm o mare importanță acestei misiuni pentru că ea arată ce poate face Uniunea Europeană. Poate că nu subliniem acest lucru uh, suficient, dar tuturor celor care cred că Uniunea Europeană uh, nu are decât misiuni uh, de formă sau uh, artificiale, și care se suprapun cu misiunile unor uh, organizații mai importante, le-am putea spune că în Georgia, dacă nu ar exista misiuni europene, nu ar putea nimeni să desfășoare o astfel de misiune, nici ONU, nici uh, uh, OCDE, nici uh, NATO. Uniunea Europeană este singura în măsură să desfășoare în, cu legitimitate totală o misiune recunoscută de ambele părți. Uh, la, la conflict, cred că merită să subliniem acest aspect și să scoatem în evidență um, valoarea sau plus valoarea pe care Uniunea Europeană o poate avea prin misiunile civile de gestiune de criză. Ana a fost uh, cu noi în misiune, are cuvântul și apoi Cristof pentru eventuale comentarii. Da, sunt de acord uh, cu ce spunea președintele, cu observațiile sale. Aș dori doar să subliniez că în ceea ce privește această misiune, care e într-adevăr foarte importantă, e foarte utilă, e și recunoscut. Și sunt de acord cu ce spunea președintele, am constatat o adevărată polarizare politică în țară, dar care sperăm să nu uh, să nu uh, reprezintă o piedică în calea susținerii acestei misiuni. Misiunea noastră acolo nu ar fi posibilă dacă, chiar dacă e civilă această misiune, nu ar beneficia de un personal militar foarte bine format. des la OACE, de asemenea, când am avut această misiune foarte importantă pentru procesul de pace, Această misiune a necesitat uh, personal cu competențe civile, dar și cu o experiență militară foarte solidă. E adevărat, și eu sunt uh, civil și uh, trebuie să recunosc că realitatea așa cum este, un civil nu vede neapărat ce vede un militar care este format în acest sens. Deci, cred că rezultatele bune ale acestei misiuni Uh, se datorează și bunii formări militare a membrilor uh, ei. Și în încheiere aș dori să spun că această polarizare ne îngrijorează și eu cred că uh, schimbul de ieri cu doamna ministru al justiției a fost foarte bun, foarte util, dar cred că nu trebuie să mai uităm un fapt, respectiv că legăturile pe care Rusia le are cu uh, țări care fac parte din sfera sa de influență și care folosesc toate uh, mijloacele pentru ca ele să intre din nou uh, în orbita Rusiei, cred că trebuie să uh, nu pierdem din vedere acest aspect și să exercităm presiune pentru că e important să transmitem un mesaj politic Rusiei. Președintele, înainte de a-i da cuvântul uh, colegului Lizec, care este și raportor pe dosarul uh, Georgia, aș dori să insist asupra celor spuse de Ana Gomes în ce privește personalul trimis în această misiune și formarea militară a acestor uh, soldați. În această, cu ocazia acestei misiuni putem constata că diferența între uh, un civil și un militar poate părea artificială o misiune care este atât civilă cât și militară din punct de vedere al planificării, dar și al personalului prezent la fața locului, uh, reprezintă uh, ceva foarte important. Uh, spunea și Ana, un fenomen precum construirea acestei granițe necesită personal bine format care să aibă reflexele personalului militar. Deci, în această misiune, felul în care uh, soldații au acționat mi uh, se pare foarte bun și cred că ar trebui să ne dea uh, de gândit, pentru că câteodată în activitatea noastră încercăm să facem o separare puțin forțată între lumea civilă și lumea militară. Uh, sigur, e vorba de o misiune, misiune uh, civilă cu un comandament uh, civil, dar experiența militară în slujba acestei misiuni civile este foarte importantă și am mai spus acest lucru la Torreron, am făcut în Spania, la Centrul de Satelite al Uniunii Europene și acolo ni s-a explicat Uh, cum uh, misiunile uh, PSAC pot beneficia de pe urma experienței militare. Confirm acest lucru. Într-adevăr, misiunea de monitorizare a UE în Georgia beneficiază de pe urma imaginilor furnizate de sateliții din, de la centrul din Spania. Cred că e o cooperare foarte interesantă Câteodată uh, unii colegi își pun uh, întrebări în legătură cu autonomia strategică pe care ne dorim. Iată care sunt capacitățile noastre pe care noi europenii uh, le punem. Sigur, e vorba de o punere în comun a eforturilor de către statele membre care în mod suveran pun la dispoziție sateliților, de asemenea, în slujba acestei misiuni PSAC. E o formă de cooperare interesantă care arată că Uniunea Europeană poate aduce o adevărată plusvaloare. Cristof. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că această deplasare în Georgia um, Însă aș dori să vă spun că pentru mine această vizită a avut uh, o conotație personală importantă pentru Uh, pentru mine, pentru că mi-am uh, sărbătorit uh, ziua de naștere și colegii mi-au spus că dacă Georgia ar face parte din Europeană, probabil că eu aș putea fi candidat pentru uh, Parlamentul European în numele Georgiei. Însă, lăsând gluma la o parte, sunt de acord întru totul cu ce spunea domnul președinte. Aici vorbim despre viziunea Uniunii Europene și această misiune este foarte importantă. Dar dacă ne uităm la conflictul politic, ne dăm seama că, într-adevăr, el este foarte puternic, dar există o legătură care unește totuși puterea și opoziția, respectiv felul în care uh, văd sau consideră această misiune de monitorizare a Uniunii Europene. Deci aș dori să felicit Uh, și eu uh, um, această misiune și în numele colegilor aș dori să spun uh, domnului Clar, noul șef al acestei misiuni, că nu-l așteaptă o misiune prea ușoară, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în această țară, avem pe de o parte Rusia, după aceea Abhazia și Oseția, cele două regiuni separatiste, și apoi și prezența trupelor uh, oficiale ruse, ceea ce înseamnă că pentru misiune nu e chiar ușor să-și uh, îndeplinească misiunea. Sigur că noi la Parlamentul European vom face tot ce ne stă în uh, putere pentru a sprijini această misiune și, așa cum spunea domnul Donjon, trebuie să transmitem un mesaj uh, la toate nivelurile uh, Uh, respectiv că mesaj, că acordul din 2008 trebuie să fie respectat. Am văzut cu ochii noștri aceste uh, ziduri și aceste garduri de sârmă uh, ghimpată construite de către trupele rusești și care câteodată trec chiar prin mijlocul unei ferme. Am fost chiar într-o localitate, mulți dintre colegi n-au putut, în care am văzut că aceste, uh, aceste, această sârmă ghimpată trecea chiar prin grădina unei ferme. Uh, femeia uh, respectivă era era foarte dezorientată pentru că o parte din fermă era controlată de ruși și cealaltă parte de uh, georgieni. Scopul acestui uh, Uh, deci uh, zidul ar fi putut uh, să continue să meargă dacă ar fi fost construit până la capăt, până să tra traverseze un cimitir. Vă dați seama în ce situație s-ar fi aflat familiile respective, deci n-ar mai fi putut să meargă la mormântul celor dragi. Deci, așa cum spuneam, faptul că această frontieră, această graniță a fost construită chiar prin mijlocul satului, Uh, <laughs> îngreunează enorm uh, viața de familie sau a comunității respective. Unele familii, de exemplu, își pot uh, vizita copiii doar de două ori pe săptămână, timp de două ore, datorită felului în care au fost construite aceste, acest zid sau aceste, acest gard de sârmă ghimpată. Sigur că răspunderea politică uh, Uh, e pe umerii țărilor uh, implicate. Sigur că noi nu putem uh, pune capăt acestui conflict. Misiunea noastră este singura care funcționează în această regiune și sper ca domnul Clar, noul șef al acestei misiuni, să fie convins de faptul că sprijinim întru totul această misiune. Cred că e foarte important faptul că Parlamentul European se ocupă Uh, de situația din Georgia. Din partea grupului PP, săptămâna viitoare va merge uh, o misiune. Acolo vor fi cinci uh, membri. Va fi a 21-a vizită pentru mine în Georgia și eu voi, în Georgia voi merge acolo și apoi va fi și o misiune de observare a alegerilor pentru alegerile prezidențiale din această toamnă și sper ca totul să se desfășoare în conformitate cu principiile uh, democratice și într-o atmosferă cât mai pașnică cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristof! Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe tema misiunii în Georgia. Dacă nu, atunci putem să trecem la punctul următor de pe ordine de zi. E vorba de raportul COPA, punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. E vorba de raportul nostru anual care în acest an dobândește o importanță specială, având în vedere ordinea de zi de la Consiliu. Pentru Consiliu, uh, PSAC-ul va face obiectul unui summit uh, al șefilor de stat și de guverne în luna decembrie. Deci uh, ne-am dorit ca acest raport să fie să reflecte poziția Parlamentului European în acest domeniu. Sigur, cu două precizări. În primul rând că nu ni s-a cerut, cerut părerea sau poziția noastră, noi ne-am autosesizat, sigur că uh, nimeni nu a venit să consulte Parlamentul, știți cât de susceptibil, ca să nu spunem invidios, e Consiliul uh, în domeniul uh, apărării, care reprezintă un prerogativ absolut uh, din punctul său de vedere pentru Consiliu. Și în al doilea rând, având în vedere felul în care am uh, abordat această temă, să nu uităm totuși că ne aflăm la jumătatea lunii septembrie, cu trei luni înainte de summit, și că nu au fost făcute prea multe propuneri concrete importante pentru uh, această dezbatere. Există multe dezbateri organizate de grupurile de experți, de think tank-uri, le mulțumim, Sigur că statele membre se consultă în legătură cu rezultatul uh, acestui summit, însă ne temem că obiectivele sunt sufici- nu sunt uh, foarte ambițioase. Mă întreb dacă însă pragmatic nu ar fi mai bine să avem uh, obiective ambițioase, să obținem totuși rezultate, sau să avem obiective foarte ambițioase fără să ajungem la niciun rezultat. Întotdeauna e o întrebare pe care ne putem pune, însă calendarul de la Parlamentul European ne va permite, dacă respectăm termenele, și sper că așa va fi, nu avem motive să nu fie așa, să obținem o poziție consolidată pentru plenara din luna noiembrie. Vom avea și o dezbatere cu înalta reprezentant, nu va fi acolo. Vom încerca totuși să o convingem să vină, totuși n-ar fi rău pentru că PSAC-ul face parte din uh, mandatul său și nu e chiar un uh, mandat neînsemnat. Văd că avem aceeași problemă ca întotdeauna, dar în orice caz sperăm ca în noiembrie, în urma, deci cu sau fără dezbatere cu un alt reprezentant, vom adopta acest raport în luna noiembrie, ceea ce ne va permite să facem un pas înainte Uh, înspre luna decembrie uh, și uh, acest summit plin de obiective ambițioase. Maria Elena primește cuvântul pentru prezentarea raportului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am spus, este foarte important să avem o poziție în noiembrie și este foarte păcat că doamna Ashton nu poate să vină, pentru că avem nevoie de atâta timp cât discutăm despre apărare, ar trebui să transmitem un mesaj puternic. Consiliul European din decembrie reprezintă o ocazie binevenită ca liderii europeni să discute provocările de securitate cu care se confruntă Europa și a vedea cum se poate conlucra mai bine cu mai puține resurse financiare. Asta este o condiție preliminară dacă vrem să ca Uniunea Europeană să fie un actor global credibil și să aibă o poziție consolidată din punct de vedere al securității. Proiectul are proiectul de raport are un format di- diferit. Pare să pună accentul pe uh, a, acest Consiliu European și raportul să fie scris într-un limbaj foarte simplu pe, pentru a putea fi înțeles de orice cetățean european. O, european. Cu câteva luni înainte de alegerile europene trebuie, este foarte important să explicăm cetățenilor că apărarea contează, în special acum când uh, Europa trece prin dificultăți financiare. Raportul a fost modelat în jurul celor trei puncte principale identificate pentru ordinea de zi a Consiliului European. Prin discuții cu actorii implicați, am încercat să înțelegem care sunt elementele pe care șefii de state și de guverne ar putea să le abordeze la acest summit. Am făcut un efort să nu depășesc foarte mult aceste subiecte și nu am, um, m-am referit la toate aspectele PSAC. Stimați colegi, sper că veți fi de acord că în momentul actual nu are niciun sens pentru credibilitatea noastră să uh, nu ne asumăm rolul uh, nostru ca Parlament, chiar dacă nu ni s-a cerut acest lucru. Așadar, v-aș ruga să vă limitați amendamentele la subiectele care chiar sunt importante și să nu ne răspândim prea mult. Sunt foarte multe lucruri, alte lucruri care ar putea să fie menționate în raport. Însă mie mi se pare că, în forma cea mai simplă, mesajul va fi cel mai puternic. Înainte de a intra în fond, aș dori să recunosc, să spun că nu este vorba de un exercițiu individual, ci o, un uh, efort care este bazat de, pe rapoartele anuale al uh, Uh, ale Anei Gomes și doamnei Iana Codacu, Iana Kudakis și toate acestea sunt rapoarte care au reflectat poziția Parlamentului European, în special în ceea ce privește PSAC și nu am intenția să neglijez pozițiile anterioare. Din contră, raportul meu va fi o sinteză a pozițiilor deja adoptate, pentru că nu am scopul de a prezenta uh, poziția politică a unui grup politic, ci de a transmite un mesaj puternic din partea Parlamentului în totalitatea sa. Așadar, nu repet toate rapoartele anterioare, dar pun accentul pe punctele lor principale. De asemenea, ă, ca și raportul lui Michael Galler în legătură cu capacitatea de apărare europeană, am Uh, păstrat această parte a proiectului de text foarte scurtă și am inclus doar câteva declarații generale. Îi propun lui domnului Galer să ne coordonăm, să redactăm câteva amendamente împreună, dacă este de acord, și atunci când se va uh, finaliza uh, munca la IMCO pentru a avea un mesaj coerent din partea comisiei noastre. Voi încerca să subliniez doar câteva puncte principale să răspundem la întrebarea ce așteptăm de la Consiliul European. Nu ne așteptăm ca liderii să discute aranjamentele tehnice, ci să dea linii directoare politice foarte puternice pentru consolidarea capacităților și posibilităților pe SAC. Nu avem nevoie de o nouă discuție fără niciun fel de rezultat concret. Consiliul European și de aceea trebuie să fim ambițioși, Consiliul European trebuie să, clarific, să clarifice cadrul strategic în care se materializează acțiunile noastre și să aibă un mandat pentru o strategie nouă de securitate europeană și să definească prioritățile după 2014. Pentru a crește vizibilitatea și eficiența PSAC, trebuie să să integreze această politică mai bine în cadrul strategic și în abordarea globală a Uniunii. Statele membre trebuie să implementeze pe deplin ceea ce se găsește deja în tra- tratatele europene, inclusiv cooperarea structurală permanentă. Nu toate cele 28 de state membre vor fi pregătite să acționeze decisiv în securitate și apărare. Însă, nu trebuie ca aceste state să le blocheze pe altele care vor să meargă înainte. Toate inițiativele trebuie să aibă o dimensiune europeană și să consolideze Uniunea Europeană și rolul său în lume. Recomand Consiliului European să acorde linii directoare foarte clare pentru uh, prevederile tratatului în legătură cu PESCO. De asemenea, în legătură cu finanțarea misiunilor PSAC, ale grupurilor de luptă și știm că circumstanțele financiare ale statelor membre au o implicare asupra uh, dorințelor de a se implica sau nu. Cer o uh, cer să avem o ocazie de a consolida această strategie de la bugetul comunitar. M-am gândit la o serie de recomandări la paragraful 38 în care cer uh, susținere politică pentru proiectele pilot identificate ale proiectele emblematice ale AEA și bineînțeles cu posibilitatea de a susține și producția industrială. Trebuie să fie uh, începutul unui proces care să ducă la dezvoltarea unei politici de securitate și apărare comună mai bine conturată pentru Uniune. Cerem Consiliului să stabilească o foaie de parcurs bazată pe rapoarte repetate în, cu, în legătură cu punctele de securitate și apărare. Uh, mă opresc aici și aștept comentariile dumneavoastră. Yeah, merci beaucoup. Mulțumim, Mariana. Se întâmplă că sunt raportori din umbră din partea PPE, însă nu am comentarii în legătură cu uh, prezentarea pe care tocmai ai făcut-o. Mi se pare foarte important, în primul rând, să avem un raport simplu, sintetic și concis din punct de vedere politic, cu un mesaj puternic. Nu vrem să reluăm o serie de lucruri care au fost deja spuse în detaliu de ani de zile. Trebuie să transmitem acum un mesaj puternic cu ocazia Consiliului din decembrie în ceea ce privește re punerea în aplicare a prevederilor tratatului de la Lisabona. Acest lucru ar trebui să fie necesar pentru toată lumea. Bineînțeles, cunoaștem dificultățile politice și de ordin tehnic care țin de structurile de planificare și de desfășurarea a operațiunilor, problema grupurilor de luptă, Agenția Europeană de Apărare și este foarte important ca acestea să apară explicit în raport. Știm, bineînțeles, că statele au putere de decizie în final asupra acestui subiect și că discuțiile nu se vor uh, rezuma decât la câteva din aceste puncte. Însă, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne prezentăm opinia în legătură cu aceste subiecte. Cred că grupul meu susține în, ma- în, în proporție foarte mare propunerile făcute. Și am dori poate să introducem câteva detalii suplimentare, însă, în general, raportul este unul excelent. Domnul Taf dorește să intervină din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, o felicit pe doamna Copa pentru un proiect de raport excelent, uh, bine structurat, bine scris, rațional și cu aspirații foarte modeste pentru uh, creșterea politicii de securitate și apărare comună a Uniunii. În momentul actual, modestia este o abordare foarte oportună. Este foarte bine că punem accentul pe Consiliul European, care reprezintă prima ocazie în care prim-ministrii și președinții încearcă să pună accentul pe securitate și apărare și pe o strategie de, și politică de securitate și apărare. Aceste lucruri au fost discutate și înainte, însă salutăm faptul că în, în cele din urmă s-a găsit loc pe ordinea de zi a consiliilor europene să se discute și alte probleme în afara celor legate de criza financiară. Mă tem că Obiectivele principale ale președintelui Van Rompuy sunt în continuare foarte neclare și limitate. Eu cred că Parlamentul poate să consolideze și să clarifice ce anume putem aștepta în urma Consiliului European și ce s-ar putea realiza acolo. Aș pune accentul pe o colaborare strânsă cu NATO. Știu că deja acest punct face parte din ideile dumneavoastră, însă, de exemplu, mă întreb în legătură cu în legătură cu participarea secretarului general Andres Fogh Rasmussen la Consiliul European. Cred că prezența sa ar contribui la o focalizare a atenției prim-ministrilor. Știu că dânsul este foarte convingător atunci când vorbește despre utilitatea intereselor de apărare și a, de apărare și de securitate în raport cu cheltuielile de, de apărare. O realitate cu care trebuie să se confrunte liderii noștri. Parlamentul a cerut în repetate rânduri o carte albă a securității și apărării. Trebuie să înțelegem că o asemenea cerere nu va fi acceptată, însă consider că ar trebui să promovăm cel puțin o parte a unui exercițiu comun prin convenirea unui cadru comun pentru evaluarea de securitate și apărare națională pe care o vor face toate statele membre. Dacă statele membre nu își vor pune aceleași întrebări în legătură cu punctele slabe sau puternice ale capacităților proprii, este foarte improbabil că vom avea un răspuns articulat la problemele cu care ne confruntăm în mod acut. De asemenea, mi se pare important să o susținem pe raportoare atunci când solicită accelerarea și urgentarea acțiunilor statelor membre doritoare să acționeze rapid înspre integrare în perspectiva unor structuri uh, de cooperare structurală permanentă. Mulțumim, doamna Lözing, raportoare din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamna Copa. La începutul prezentării dumneavoastră, ați spus că nu ați descoperit nimic total nou și că ați preluat filosofia rapoartelor anterioare. Dumneavoastră cereți consolidarea PESC și a PSAC. Nu voi intra în toate detaliile raportului, dar uh, și vreau doar să spun că vom prezenta o opinie minoritară în legătură cu anumite subiecte. Însă ca și comentariu către doamna COPA. Definiția dumneavoastră a clusterelor urmează aceeași metodă ca și documentul franco-german prezentat pentru Consiliul din decembrie. Așadar, sunt sigură că se va potrivi foarte bine în structura documentului respectiv Mă bucur că la articolul 10 redactați din nou, uh, actualizați strategie, o, cereți din nou o strategie europeană de securitate. Însă nu știu dacă sunt de acord cu concluziile pe care le așteptați de la această nouă strategie și după aceea uh, cereți actualizarea strategiei. Poate logica ar trebui să fie invers. Poate îmi puteți explica din nou cum se va putea face al doilea pas înainte de primul. Adică să se actualizeze strategia și după aceea să se înființeze strategia. La paragraful 19 vorbiți despre forțe de luptă permanente de intervenție rapidă. Cum uh, se înțelege acest lucru? Încercați să schimbați principiul rotației? Vreți o armată permanentă? Uh, nu mi se pare că există o concluzie foarte clară din acest paragraf. Sau cum se poate înțelege uh, ceea ce solicitați acolo la paragraful 19, adică o forță de luptă permanentă. Mulțumesc în ceea ce privește structura raportului. Bineînțeles că și doamna Copa va putea să răspundă. Structura raportului urmează structura anumitor documente pentru că formatul a fost convenit uh, pentru discuțiile de la Consiliu că vor exista cele trei uh, subiecte mari, vizibilitatea, capacitatea și industria. Uh, toate propunerile făcute dintr-o parte și din alta, din partea statelor și din partea actorilor, reiau această structură între clastere. Domnul Van Orden, pe care îl simt uh, nerăbdător în perspectiva acestui Consiliu de Apărare. Mulțumesc, domnule președinte suveranitatea națională este foarte legată de forțele armate și uh, politica de apărare. Bineînțeles că integraționiștii europeni ar dori foarte mult să uh, aibă o politică comună. Eu mă opun de mult la, la unei, acestei, unei asemenea politici pentru că are scopul de a promova integrarea politică europeană și, după cum ați menționat și dumneavoastră, vizibilitatea Uniunii în, Uniune, în lume eh, ca actor global este un subtext din partea stângii pentru a crea structuri diferite de Statele Unite. Întotdeauna am spus că dacă Uniunea Europeană vrea să aibă un impact, ar trebui să dezvolte instrumente civile care să fie complementare activităților altor organizații. Am examinat raportul și putem să-l criticăm eh, de la început până la sfârșit. Însă, după cum bine știți, eu mă opun eh, conceptului global de PSAC guvernul britanic se opune uh, creării unui sediu principal de operațiuni, se opune creării unei structuri permanente care ar disocia Uniunea Europeană de NATO și care ar duplica NATO. Nu vedem niciun fel de motiv și justificare în acest uh, sens. În ceea ce privește PESCO, o, structură, o cooperare structurată permanentă Există deja o bună cooperare între aliați și între statele membre și nemembre ale Uniunii. Nu mi se pare că există nevoia să creăm o, vreo structură suplimentară. Nu mi se pare că este necesar să armonizăm planurile de apărare în statele membre este vorba de o competență națională și, din nou, duplică procesele NATO. În ceea ce privește grupurile, grupurile de luptă, cu toții știm că aceste grupuri de luptă au fost uh, uh inventate pentru că forța um, de 60.000 de soldați care a fost preconizată s-a dovedit să fie, a fi o fantezie. Uh, nu se creează de fapt niciun fel de capacități suplimentare și pericolul ar fi ca statele mem- unele state membre să plătească de două ori pentru că este vorba de forțe deja existente în statele membre, pentru că avem doar o singură armată în fiecare stat și aceste forțe ar exista deja și după aceea ni s-ar cere să contribuim și la finanțarea pentru uh, grupurile de uh, luptă comunitare. Asta este problema fundamentală cu Uniunea Europeană și anume că nu există nicio voință politică de a utiliza forța militară în vreo manieră utilă. Cei care nu doresc o uniune mai apropiată cei care acordă importanță Uniunii Transatlantice nu doresc să vadă jumbușlucuri care duplică resurse și noi ne opunem ideii de politică de securitate și apărare comună. Este doar o pledoarie pentru integrare europeană. Vă mulțumesc. Yeah. Madame Kronberg. Doamna Kronberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a o complimenta pe doamna raportor și cred că dumneavoastră a structurat foarte bine acest raport și a scris totul la obiect. Dar aș vrea să fac mai multe observații. În primul rând, cu această cooperare structurală permanentă. Nu am crezut că acest tip de cooperare se poate aplica și acelor misiuni individuale. Noi am crezut că e vorba numai despre cooperarea între instituții. Oricum e o întrebare din partea mea, dacă acest tip de cooperare structurată permanentă se aplică și acelor operațiuni militare individuale. Apoi, ce rol joacă PSAC pentru protejarea granițelor? Există o asemenea strategie în cadrul PSAC sau care prevede folosirea a resurselor umane și uh, financiare ale PSAC. În ce privește alineatul cu privire la politica de vecinătate și uh, gestionarea uh, granițelor în cadrul politicii de vecinătate, da, salutăm faptul că se, doamna raportor solicită să existe mai multe misiuni civile și uh, acest sector al forțelor civile și al intervențiilor forțelor civile este în plină expansiune. În ce privește uh, aceste battle groups, aceste uh, corpuri de intervenție rapide, dar este păcat că acestea nu au fost folosite. Dacă ele există, și știți că noi am sprijinit această idee, uh, nu uh, este un argument suficient pentru a um, incita uh, autoritățile competente să le folosească și de întrebăm dacă aceste grupuri de intervenție rapidă vor putea să fie folosite într-o mai mare măsură pe viitor. În ce privește supravegherea uh, apelor teritoriale? Da, Uh, acest lucru trebuie să fie posibil, posibil în cadrul PSAC, dar pentru menținerea păcii, nu pentru supravegherea intereselor comerciale. Mi s-ar părea periculos să folosim uh, fondul de ajustare la globalizare uh, în sectorul politicii de securitate și apărare. Iată observațiile mele și întrebările mele. Eu cred că sectorul civil, intervențiile civile ar trebui să fie prioritare dar știm că există deja dificultăți majore în, majore în momentul în care ne dorim să sprijinim asemenea misiuni civile. Alors, pour terminer... Încheiem lista raportorilor din umbră din partea diferitelor grupuri politice. Uh, dau cuvântul domnului Tero și apoi o să aibă ocazia și ceilalți membri să se exprime. Mulțumesc! În general, nu-mi place să <laughs> polemichez cu dragul meu coleg de la um, ECR, dar acum trebuie să spun că sunt poate puțin mai optimist decât dumnealui și aș vrea să vorbesc în finlandeză. Este un uh, aviz cât se poate de cuprinzător. Nu am observații majore de formulat, aș vrea să mă concentrez asupra câtorva elemente. Dar mai întâi, așa, cu titlul de cu informație generală, aș vrea să spun că Finlanda nu face parte din NATO și de aceea avem un alt uh, punct de vedere despre politica de apărare decât alte state membre care sunt mem- care fac parte din NATO. grupurile eurosceptice cred că ar putea să fie de acord cu PSAC dacă, uh, ca să spun așa, nu se depășesc anumite limite. Noi credem că acest raport este destul de ambițios. Eu uh, am mai fost implicat uh, în redactarea de rapoarte în ce privește misiunile de menținere a păcii finanțate din bugetul PSAC și E adevărat ce a spus antevalutarea mea, că aceste grupuri de intervenție rapidă, deși au fost constituite, încă nu au fost folosite. Vreau să spun și câteva cuvinte în ce privește strategia de um, apărare a apelor teritoriale și a securității maritime. Există 89% din uh, comerțul european care se desfășoară uh, pe um, apă și trebuie să garantăm securitatea acestor tipuri de transporturi. Și am văzut atât pe plan european cât și pe plan național că este nevoie de capacități mai uh, mari pentru a asigura securitatea. Și în momentul în care se iau măsuri pentru reducerea bugetelor aferente, este foarte greu să revii uh, ulterior pentru a mări aceste bugete. Întotdeauna este bine să fii pregătit înaintea unui asemenea uh, summit cu o strategie bine pusă la punct și tocmai o asemenea strategie ar trebui noi să elaborăm. Mulțumesc. Președintele. Vă mulțumesc. Și domnul Pașcu și domnul Galer doresc să ia cuvântul, dar mai întâi vreau să dau cuvântul lui Marie Elena pentru a răspunde raportorilor din umbră care au luat deja cuvântul. Doamna Copa, vă mulțumesc frumos pentru comentarii. Această dezbatere a ilustrat poziția fiecărui grup politic în parte și ambiția noastră, uh, e ambiția pe care ar trebui să o aibă Uniunea Europeană pe plan uh, mondial. Nu are sens aici să avem uh, o, dezbatere prea ideologică și filozofică, dar dați-mi voie să insist asupra câtorva puncte. Mai întâi, privitor la relațiile cu NATO. La Vilnius, în urmă cu câteva săptămâni a avut loc o întâlnire foarte interesantă în prezența doamnei înalt reprezentant Lady Ashton, tocmai pe probleme de securitate și apărare. A fost o ocazie foarte interesantă când am ascultat un discurs al doamnei Ashton despre relațiile dintre UE și NATO. Vă rog, domnul Van Orden, să-mi acordați atenția dumneavoastră. Repet, la Vilnius, cum spuneam în urmă cu două săptămâni, am avut o întâlnire cu doamna um, Ashton pe probleme de securitate și apărare. Și domnul Rasmussen a fost uh, invitat și dumnealui a făcut un discurs foarte interesant, dar îl puteți să-l citiți dacă doriți unde a cerut să existe o prezență sporită a forțelor europene pe arena internațională, pentru că NATO nu poate să fie omniprezentă și a insistat foarte mult asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să aibă capacitățile și mijloacele necesare pentru a se ocupa de uh, um, granițele sale și uh, pentru a lua măsuri în cadrul politicii de vecinătate. Iată care este o um, optica secretarului general al NATO. Domnul Van Orden. Am spus că domnul Rasmussen a făcut acest discurs spre doamna Copa, nu doamna Ashton. Doamna Ashton nu, nu este purtătoare de cuvânt a NATO. Da, dar domnul Rasmussen nu trebuie, e un fel de purtător de cuvânt al guvernelor, a celor guverne uh, europene care din uh, motive care pe mine mă depășesc, au hotărât că vor să existe o politică de securitate și apărare comună. Deci nu are cum să aibă un punct de vedere diferit. S'il vous plaît, pour la clarté des choses. No, this je, je... is very interesting oui, because oui. now we have the toujours real. Très uh, intéressant, mais... Da, e foarte interesantă această dezbatere, dar este destul de greu de urmărit. Deci vă rog frumos să păstrați un pic disciplina. Maria Elena termină de vorbit și dacă doriți să reacționați, puteți să o faceți. Apoi, când am uh, pomenit discursul domnului Rasmussen, și când mă gândesc și la ce a spus și domnul Daf, e adevărat că trebuie să ținem cont de um, autonomia instituțiilor implicate în procesul decizional și trebuie să respectăm și sensibilitățile tuturor. Domnul Rasmussen m-a făcut să mă gândesc tocmai la um, elementul cheie ce trebuie să reținem în urma acestei dezbateri, că trebuie să trimitem un mesaj clar și important. În ce privește aceste clastere, așa s-au desfășurat discuțiile, întotdeauna au fost structurate în aceste trei clastere. Și din uh, motive de eficiență, am hotărât să păstrez același uh, uh format. Da, am spus uh, că uh, acest subiect are și dimensiunea sa ideologică și filozofică, dar care sunt așteptările mele? Care este atmosfera la Consiliu? se încearcă găsirea unui numitor comun, uh, găsirea unei minorități, dar menținerea acestui uh, um, proiect comun de a avea o politică de securitate și apărare comună. În ce privește aceste grupuri de intervenție rapidă, cum spuneam, au fost create, ele există, cetățenii europeni au plătit pentru crearea lor. De ce să nu le transformăm într-o adevărată forță care poate să fie mobilizată într-un timp foarte scurt și trimisă pe teren? În ce privește cartierul general, da, această idee a fost abandonată, sunt perfect conștientă de acest lucru, dar a fost totuși poziția Parlamentului și eu nu pot să nu o menționez în text. Da, poate că la summit nu există nicio șansă ca această idee să fie abordată, dar cum spuneam, eu nu puteam să o trec cu vederea pentru că a fost ideea Parlamentului și noi am adoptat-o. Doamnă Kronberg, uh, Fondul de ajustare la globalizare. Industria apărării este un subiect, iarăși, uh, care suscită multe dezbateri ideologice și este un subiect sensibil, însă este singura uh, branșă care nu s-a delocalizat. toate celelalte uh, sectoare industriale pot să-și delocalizeze Uh, capacitățile de producție unde doresc ele, în Pakistan, ce știu eu. Dar uh, industria apărării trebuie să rămână în Europa. De unde și dorința mea de a, a, a o putea ajuta prin fondul de ajustare la globalizare. Da, îmi spuneți că uh, când vorbim despre securitatea maritimă, nu înseamnă că trebuie să protejăm interesele comerciale. Dar ce spuneți de lupta împotriva pirateriei? Eu îmi doresc să avem o strategie a securității maritime cât se poate de cuprinzătoare cu putință. Da, în ce privește PESCO? Eu, aici sunt mai multe interpretări posibile. Pentru unii este vorba despre uh, cum interpretez tratatul de la Lisabona sau despre cum uh, există o relație între industrie și uh, politica de apărare a guvernelor. Eu cred că această structură este destul de extinsă. Frontierele externe avem deja Frontex, o agenție care face o treabă excelentă. Am constatat acest lucru și în propria mea țară. Salvează oamenii a căror embarcațiune au eșuat în largul mării și salvează pe refugiații care vin din Siria și din alte țări. Frontex uh, face o treabă excelentă, cum spuneam, și are o misiune foarte importantă și trebuie să încurajăm această agenție să se descurce și mai bine. Mai insist și asupra faptului pe care l-am menționat în raport, că nu putem să fim prezenți peste tot și să ne ocupăm de uh, toate. Dar avem această răspundere vis-a-vis -vis de vecini și de ce se întâmplă în apropierea granițelor noastre. Și o parte integrantă a mesajului nostru trebuie să fie următorul. Apărare nu înseamnă numai soldați, intervenții militare, armate. De fapt, înseamnă securitatea cetățenilor europeni. Și iată de ce revin la ce am spus în introducere. În domeniul apărării, noi, ca și Parlamentul European, trebuie să ne explicăm ambițiile. Trebuie să vorbim deschis Uh, și să includem acest punct pe agenda electorală europeană. Trebuie să avem o dezbatere deschisă și să nu ne simțim vinovați din cauza că e criza economică și din cauza um, atmosferei care domnește acum în Europa. Mulțumesc, domnul Lize, care cuvântul acum. Vă mulțumesc. Foarte multe lucruri deja au fost spuse de către colegi, însă Doream și eu să-mi aduc contribuție la uh, schimbul de opinie între domnul Van Orden și doamna Van Orden, doi distinși membri ai comisiei noastre. Eu nu cred că în prezent trebuie neapărat să răspundem la o întrebare fundamentală ca și atunci când întrebi un copil pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata. Uh, Uitați-vă, avem aceste state membre precum Finlanda, Polonia, Regatul Unit, Germania și nu trebuie să fim puși să alegem. Există 22 de state membre ale UE care sunt și membre ale NATO. Nu putem să ne uităm la NATO și să spunem că vrem să acționăm în mod complet diferit, ca și cum NATO nu ar exista. Fiecare stat membru are propriile sale uh, angajamente de respectat, propriile sale interese, dar există și proiecte în comun. Liderii noștri nu sunt nebuni. Jeffrey, eu nu sunt convins că uh, liderii europeni vor accepta cu toții această idee, așa cum și noi suntem de acord. Toată lumea vrea să evite suprapunerile uh, um, care oricum nu duc decât la o mm, dublare a structurilor, a acțiunilor și la o creștere a costurilor. Eu sunt de acord atunci când doamna Copa își prezintă abordarea sa generală, care va deveni și mesajul trimis de către subcomisia noastră. Da, trebuie să fim ambițioși în ce privește uh, politica de securitate și apărare comună și trebuie să fim mai exigenți față de liderii noștri. În plus, împărtășesc punctul de vedere al doamnei Copa atunci când ne cere să sprijinim toate aceste idei. Trebuie Uh, să cerem uh, um, participanților la summit să fie de acord cu o revizuire a PSAC, pentru că uh, avem nevoie de această revizuire pentru viitor. Apropo de aceste grupuri de intervenție rapidă, este adevărat, actuala situație nu este prea plăcută. Nu e bine nici uh, din punct de vedere al imaginii faptul că au fost create aceste grupuri și că ele nu sunt folosite. Trebuie să găsim o cale de ieșire, dar am avea nevoie și de niște garanții uh, să creăm un mecanism pentru a uh, permite finanțarea și mobilizarea acestor grupuri de intervenție rapidă. Nu văd eu altă soluție posibilă. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Pașcu are cuvântul acum. Apropo de acest raport, cred că, în sfârșit, ne abatem de pe calea bătută, ca să spun așa. Nu ne mai mulțumim să descriem uh, operațiunile din trecut, ce s-a întâmplat anul trecut. Așa redactam noi acest raport până acum. Și mă bucur de faptul că în, uh, în decembrie Consiliul ne-a motivat să schimbăm structura acestui raport și să o îmbunătățim. Maria Reni uh, s-a descurcat minunat. Eu o sprijin uh, în totalitate și sunt în asentimentul celor care și-au uh, exprimat de asemenea satisfacția. Am așa niște remarci de o natură generală. E adevărat că avem anumite așteptări față de Consiliu apoi vedem ce se întâmplă și, ca să spun așa, ne recalibrăm mesajul și acum nu mai avem niște um, pretențiate de mari de la acest summit. Dar, dacă tot vrem să ne redimensionăm așteptările, atunci haideți să vedem cum trebuie să vedem acest summit. Va fi o ocazie de a rezolva problemele existente sau nu. Dacă credem că aceste aspecte problematice chiar vor fi evocate la summit, atunci ă, așa trebuie să ne ă, dimensionăm și mesajul nostru. Dar dacă ă, ne bazăm mai degrabă pe ideea că în curând va exista un alt consiliu, e clar că și așteptările noastre vor fi diferite. În concluzie, trebuie să ne structurăm mesajul în funcție de cum considerăm noi că se va uh, comporta Consiliul. Dacă va aborda revizuirea și soluționarea acestor, cum spuneam, aspecte problematice sau nu. Și ar trebui să constituim așa un dosar în care să includem toate rapoartele care au o relevanță pentru întrunirea Consiliului, și dacă aceste documente ar fi distribuite către toate persoanele care au un cuvânt de spus, cred că ar fi o idee bună. Și poate că și pe site ar trebui să facem o pagină web unde să spunem documente uh, relevante pentru participanții la Consiliul de la Vilnius. Privitor la relațiile transatlantice. Cred că mesajul pe care îl primim din Statele Unite ale Americii este următorul. Ar trebui să putem să depășim această idee omniprezentă că ne salvează americanii. Să fim pregătiți pentru acele circumstanțe în care Statele Unite, dintr-un motiv sau altul, nu vor mai fi la înălțime. ar fi bine să avem așa un fel de plan de rezervă. Și când raportul meu a fost discutat, am spus că există țări care nu vor face apel la NATO direct, ci ne vor cere nouă să facem să-i ajutăm și știm că există, uh, ca să spun așa, că indirecte. Da, știu că țări precum Finlanda Uh, sunt vecini cu Rusia și oricum, chiar dacă nu sunt membri ai NATO, uh, știu că vor fi protejați de forțele NATO. Dar asta este o poveste fără sfârșit. Dar dacă reușim să uh, nu ne mai lăsăm îmbrobodiți de această idee care acum este învechită, cum că americanii întotdeauna vor fi acolo și ne vor salva, vom înțelege de ce avem nevoie și de o, uh, o politică europeană de apărare. Acum există o nouă ierarhie a puterii care se înfiripă. Și acum uh, discutăm despre instrumente ale puterii. Pe parcursul istoriei, unul dintre instrumentele puterii era armata, nu poți să spui, eu mă duelesc cu tine uh, și eu țin uh, <laughs> sabia în, în stânga și pe dreapta o țin la spate. Haideți să fim realiști. Trebuie să acceptăm realitatea. Să ne împăcăm cu aceasta. Tania, astăzi relația dintre producerea de armament și industria civilă este foarte uh, strânsă. Există transferuri dintr-un sector în celălalt. Până acum existau uh, uh, transferul de tehnologie din sectorul militar către cel civil. Internetul este un exemplu. Dar acum există și aplicații civile care sunt folosite de armată și care sunt foarte utile. Deci această uh, despărțire între sectorul civil și sectorul militar, chiar și pe plan industrial, a devenit așa, ca să spun, uh, aproape invizibilă. Ieri am participat la o discuție despre securitatea cibernetică și am plecat de la această dezbatere cu o senzație că lumea noastră reală față de lumea virtuală a devenit practic o lume virtuală. Deci totul s-a um, um, inversat. Totul se petrece în domeniul virtual. Cum poți să definești securitatea când de fapt totul uh, se petrece acolo, în lumea virtuală? Și am fost mirat să aud că o invitată din Statele Unite a spus că uh, tribunalele americane nici măcar nu sunt pregătite să facă față acestor realități, nu au cunoștințele necesare. Și în acest spațiu care este ca și cosmosul, fără limite, uh, fără control, fiecare prinde ce poate. Se schimbă toți parametrii, se schimbă referințele și trebuie să încercăm pe cât putință să ne agățăm de realitate, fie ea virtuală, să ne agățăm de realitate. Mulțumesc. Bon, c'était une intervention bien réelle. Da, o intervenție care are meritul să fie foarte reală, înflăcărat de reală. Domnul Galer acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că are rost să repet deja cele spuse de antevorbitor, dar în calitate de coordonator PPE aș dori să spun că sunt uh, de acord și sprijin uh, raportul doamnei uh, copa și linia generală pe care a imprimat-o acestui raport și care oglindește și prea foarte multe idei. Însă aș dori să vă supun atenției un subiect de gândire Uniunea Europeană nu reprezintă decât uh, foarte puțin din populația mondială și dacă vrem să ne aducem o uh, contribuție la uh, geopolitica mondială și dacă tot ce decidem noi vrem să aibă un efect real, atunci trebuie să luăm aceste instrumente din Uh, politica europeană de, uh, de securitate și de apărare. Uh, de exemplu, să folosim așa numita soft power. Dacă apar, intervin crize, atunci trebuie să fim în stare să avem o reacție la aceste crize un coleg de la MOS spunea că putem într-adevăr să invocăm folosirea articolului 5 din tratatul NATO și americanii spuneau că noi trebuie să ne ocupăm de uh, politica de uh, vecinătate. Dar dacă trebuie să urmăm doar uh, linia NATO și să zicem că uh, constatăm că e nevoie să intervenim în Balcani, Uh, sigur că nu ne-am dorit ca Turcia să opună un veto pentru că um, discutăm în context NATO și aceasta este diferența cea mai importantă. Noi, în Europeană, nu cred că ar trebui să depindem de o țară terță. Și Uh, știm că la NATO se, hotările se iau uh, cu unanimitate de voturi, deci nu cred că uh, Turcia ar trebui să poată să intervină în vot. Deci noi când acționăm în Uniunea Europeană nu cred că ar trebui ca o țară terță să aibă un cuvânt de spus. Apoi, bineînțeles că intervin și aspectele financiare, pentru că nu avem resursele financiare, nu avem suficient de mulți bani, dar cred că ar trebui să avem Um, um, achiziții publice pentru a aduna bani și nu cred că cineva ar trebui să um, cineva ar putea fi împotriva unei astfel de idei. Mulțumesc dată, doamne Copa, pentru acest proiect de raport care mi se pare foarte bun. Vom uh, dezbate acest raport uh, și în viitor. A fost doar o primă dezbatere astăzi. Mă bucur că suscită un uh, interes atât de mare, sigur că nu e niciun fel de surpriză. Uh, încă trei colegi au cerut cuvântul, după aceea însă trebuie să trecem la raportul Galer, uh, încă trei intervenții și după aceea doamna Copa are cuvântul pentru concluzii. Doamna Kronberg acum. După aceea doamna Lösing și apoi domnul Campbell. Sunt de acord cu Maria Elena Uh, și cu, în legătură cu ce a spus declarația lui Rasmussen de la Vilnius, că NATO are nevoie de o cooperare mai strânsă cu UE, dar a mai spus și că problema principală o reprezintă Ciprul. Și de aceea instituția cooperală uh, nu e suficientă pentru viitor uh, și deci că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de toate aceste aspecte. În ce privește aceste grupuri tactice de luptă, am înțeles ce spuneați că dacă nu le folosim s-ar putea ca ele să fie eliminate. Însă cred că ar trebui să fie bine uh, folosite și aici intervine întrebarea principală ce înseamnă să fie bine folosite. Trebuie să definim mai clar, pentru că problema este că există interese uh, pe stat uh, membru atât de diferite și um, câteodată aceste um, uh, grupări pot fi prost folosite sau deturnate, încât cred că trebuie să venim cu o definiție mai clară. În ce privește industria militară, cred că e uh, uh, o problemă uh, dacă singurul argument pe care îl avem uh, e că nu poate fi delocalizată. Nu e adevărat. Ca orice altă ramură industrială poate să fie delocalizată și știm că uh, francezii, de exemplu, construiesc uh, ceva nave în Rusia, ceva de acest gen. Dar, în orice caz, există această, aceste transferuri transnaționale și nu cred că ar trebui ca ea să fie sprijinită doar din acest punct de vedere. Uh, Cred că, în orice caz, trebuie să vedem care este industria militară care e importantă pentru politica de securitate a UE și, bineînțeles, să o sprijinim. Acum, în ce privește uh, aspectul uh, legat de inovare, un subiect pe care îl uh, vom discuta mai târziu astăzi. Cred că e foarte important să creăm un cadru propice în Europa pentru orice tip de activitate industrială, inclusiv cea legată de apărare. Frontex acum. Frontex Intervenția fără microfon. Uh, dacă mă uit din perspectiva țării pe care o reprezint eu, Finlanda, uh, nimeni nu își dorește ca Frontex să uh, devină mai puternică. Deși sigur că se pune această problemă a granițelor inteligente și a Eurosur, care va interveni și pe care va trebui să o discutăm. Iată remarcele mele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Luzing. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să revin la, la problema ideologiei Uh, problemele ideologice sunt uh, discutate de obicei la uh, seminarii sau la colofii, dar nu cred că doar acolo, pentru că tot ce discutăm noi astăzi are un impact, o influență foarte clară asupra bugetului și, până la urmă, <laughs> problema financiară e importantă. Aș dori să vă spun ceva. Când domnul Rasmussen solicită Uh, ca Uniunea Europeană să sprijine mai mult uh, sau mai puternic NATO, o face și din motive legate de buget, pentru că doar condus uh, de americani, NATO nu uh, poate să mai uh, justifice uh, intervențiile sale în fața cetățenilor și de aceea Rasmus îmi dorește că Uniunea Europeană să contribuie financiar, să-și aducă o contribuție financiară mai mare. Uh, Apoi, în legătură cu ce s-a spus în legătură cu această armată europeană care ar, s-ar substitui uh, trupelor NATO, unele organizații, precum Parlamentul European, uh, au emis sau această idee și o discută, dar eu cred că uh, ne îmbătăm cu apă rece, pentru că avem de-a face cu un parteneriat strategic și intențiile militare ale SUA uh, sunt uh, negociate întotdeauna în cadrul uh, NATO dar uh, în orice caz uh, nu putem merge mai departe. Apoi, în legătură cu, uh, cu granițele externe, s-a vorbit despre acest aspect. Nu putem să Uh, trebuie să tratăm uh, diversele rapoarte uh, separat. Doamna Copa a spus, a avut declarații foarte clare în legătură cu frontierele externe și a spus că strategia maritimă a Uniunii Europene ar trebui să aibă ca menire să protejeze și granițele externe ale Uniunii Europene în apele internaționale. Mă întreb însă unde se află aceste frontiere externe. Mă întreb, de exemplu, dacă în Somalia uh, apărăm granițele externe ale Uniunii Europene. Pun aceste întrebări. E o întrebare la care trebuie să răspundem. În această dezbatere, ce mi se pare mie foarte interesant și aș dori să vă felicit pentru raportul dumneavoastră, doamnă Copa, e că atunci când uh, se vorbește, se dezbate foarte mult despre un subiect, Um, subiectul, obiectul dezbaterii uh, îți uh, devine drag, important. Domnul Garel, Galer a vorbit despre rolul politicii militare. Trebuie să ne asigurăm că modul de viață european uh, trebuie să fie apărat prin soft power Uh, și dacă nu se poate așa, atunci uh, cu forța armelor. A spus foarte clar acest lucru, domnule Galer. Și dacă așa se pune problema, atunci haideți să spunem acest lucru sus și tare cetățenilor, pentru ca și cetățenii să știe despre ce e vorba aici, care este miza. Și aici aș dori să mă refer la o uh, idee pe care a propus-o domnul Pașcu. Poate ar fi bine să dăm publicității acest raport, să-l punem pe o pagină internet, pentru că e clar că uh, poziția Uniunii Europene în domeniul militar nu este suficient de bine cunoscută de către cetățenii, cetățenii săi și cred că e o idee foarte bună uh, să explicăm, de exemplu, în ce constă operațiunea Atalanta. Eu de mulți ani fac parte din această comisie. La început, uh, la început ni s-a spus că e vorba de protecția navelor programului alimentar mondial. Aveam Mm, dubile mele pe atunci, ori acum știm foarte clar că e vorba de apărarea intereselor uh, economice, uh, securitatea aprovizionării cu energie, chiar dacă se uh, folosește forța armelor, până la urmă acesta este adevărul golgoluț. Pentru mine e foarte clar, nu e vorba de o misiune militară. Dar Mă bucur că în această uh, dezbatere uh, intervin uh, diferențele ideologice, de opinie și sunt de acord cu domnul Pașcu. Cred că e foarte important ca populația europeană să fie mai bine informată pentru ca dezbaterea să părăsească zidurile acestei incinte și pentru ca cetățenii să ia decizii în cunoștință de cază. Domnul Pașcu. Vedeți, domnule Gale, remiteți o idee și vedeți ce iese din ea. Președintele, aș dori să vă reamintesc că rapoartele noastre sunt publice, la fel ca și dezbaterile pe marginea lor poate că sunt uh, colegi nostalgici, nu îi putem obliga pe uh, cetățeni să le citească. E o dezbatere democratică. Și în această dezbatere noi avem un uh, rol care ne revine, doamnă Lozing, nimic nu vă împiedică în circumscripția dumneavoastră să organizați dezbateri pe tema politicii europene de securitate. Doamna Cova ne-a reamintit că cetățenii noștri au o poziție foarte tranșantă. Sunt, unii sunt pentru, unii sunt împotrivă. Întrebarea este însă, ce, cum ar trebui să facă Uniunea Europeană sau ce a făcut uh, în, uh, cu ocazia crizelor din Libia, din Mali și altele, uh, sunt dezbateri care interesează pe toți cetățenii, nu numai pe cetățenii din Franța. Iată, aveți posibilitatea să organizați astfel de dezbateri și e rolul nostru de parlamentari. În ce privește operațiunea Atalanta, aș dori să vă spun că Atalanta n-a avut niciodată obiective ascunse. Scopul său era să apere și nave care tranzitează zona respectivă nu e vorba doar de interesele comerciale europene, pentru că toate, navi, toate navele, toate vapoarele care trec prin această zonă beneficiază de uh, protecția uh, operațiunii Atalanta. Sigur că uh, noi acordăm uh, o atenție sporită navelor care au la bord trupe europene, dar în orice caz toate uh, vasele care traversează această zonă uh, comercială beneficiază de, uh, uh, de protecția operațiunii Atalanta și în orice caz uh, Um, ONG-urile ne-au spus că faptul că Atalanta se ocupă de PAM reprezintă o, un adevărat succes. Nu cred că are rost să uh, suscităm uh, dezbateri uh, sterile. Domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. E clar, acest raport e bine scris și este, este foarte limpede întocmit, dar e, e cam deprimant. Pentru că merge în direcția greșită e o, un pas foarte important înspre o armată europeană. Cred că uh, ar trebui să spuneți clar acest lucru, întotdeauna folosim jargonul european, nu doriți să avem o armată europeană uh, și să avem acest super stat european care să dețină această armată. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Uh, știu că e obiectivul dumneavoastră, e un obiectiv ascuns al PP-ului de altfel, în, în special al PP-ului. Eu Uh, constat că dintr-o dată această subcomisie se însuflețește și uh, după alte rapoarte și după alte uh, subiecte discutate, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, se însuflețește. Pe mine mă îngrijorează faptul că miniștrii de apărare vorbesc tot timpul de um, chestiuni legate de, securitate, de apărare e o problemă, e de suveranitatea statelor membre și de competența statelor membre. Nu cred că ar trebui ca Uniunea Europeană să procedeze astfel. Sigur că uh, se tot uh, vorbește de faptul că e nevoie de mai multe investiții și pare să fie logic, pentru că statele membre nu pot să investească suficient în investiții, ci că Uniunea Europeană ar trebui să investească, dar de unde bani? Pentru că uh, ați, a văzut cineva vreo majorare la bugetul european pentru, pentru apărare? în ce privește uh, grupele tactice de apărare, toată lumea zice că nu ar trebui să fie folosite, să nu se verse sânge european nevinovat. E o greșeală, mai ales uh, um, având în vedere uh, comemorările războiului, uh, primul război mondial de la anul. Mi se pare că e o gândire cam încălcită, mai ales din partea socialiștilor. Dar trebuie să punem capăt unei astfel de tendințe Problema nu e dacă cetățenii vor un stat uh, național sau nu. Noi fiecare crede într-un stat național. Uh, stimatul coleg din față mă contrazice prin gesturi, dar în orice caz, cred că singurul uh, merit al acestui raport e că Regatul Unit e lăsat și mai mult deoparte. Domnul Daf Uh, ar trebui să militeze pentru un referendum ca și socialiștii, colegii socialiști și dacă continuați în această direcție, uh, Regatul Unit uh, va ieși din Uniunea Europeană, nu știu dacă toți vreți acest lucru, eu vreau ca Regatul Unit să părăsească UE, dar în orice caz Europa greșește când își urmărește aceste ambiții federale. Intervenție fără microfon a domnului Pașcu. Președintele, vom încheia această dezbatere, însă pentru că puneți uh, în uh, gura raportului POTA intenții ascunse care merg puțin, puțin cam departe. Am uh, înțeleg rezervele dumneavoastră, poate că sunt chiar de acord cu dumneavoastră, în calitate de francez sunt și eu împotriva uh, Uh, unei armate europene care ar fi comandată de un tehnocrat european? Uh, văd că uh, vă deranjează însă mai puțin ca armata europeană să fie uh, comandată de congresmenii americani, de parlamentari din SUA. Având în vedere deciziile luate în legătură cu Siria, felul în care se iau deciziile în urma cooperării dintre SUA și Europa, eu totuși îmi pun anumite întrebări pentru că nu sunt sigur că aventurile militare în care ne-au îmbarcat colegii americani din, în ultimii ani au fost încununate de succes agresori. Eu știți că nu sunt chiar împotriva americanilor, dar trebuie să discutăm raportul doamnei Cota, uh, Copa, uh, așa cum este. Am înțeles că toată lumea uh, e pentru Uh, jocuri politice, dar mi se pare că ne pripim puțin dacă punem în cârca acestui raport uh, niște uh, intenții ascunse, dar să nu uităm că acest raport include foarte multe prevederi ale tratatului, tratat care a fost ratificat Sigur că după aceea fiecare uh, va acționa în consecință, ținând cont de suveranitate, dar noi ne bazăm, avem ca temei juridic tratatele și nu ne bazăm pe idei, idei fanteziste. Domnul Van Orten, foarte pe scurt, domnule președinte, sigur că uh, noi respingem tratatul de la Lisabona, dar totuși e o realitate cu care va trebui să ne împăcăm până la urmă. Michael, ați, ai vorbit despre Balcani să nu uităm uh, cele două intervenții decisive din Balcani care au fost uh, conduse de NATO în ultimii ani. Să nu uităm, să nu uităm aceste intervenții. Doream să revin la cele uh, spuse de domnul Rasmussen. Sigur că nu vreau să-i pătez reputația în niciun fel, dar chiar la comisia noastră a participat la o reuniune, chiar nu foarte de mult și ca de obicei când vorbește în fața unui public european, el uh, mm, <laughs> nu e întotdeauna de acord cu obsesiile noastre europene. Și a făcut acest lucru și la, la Vilnius. Sigur că e o persoană politicoasă și așa ar trebui să se comporte. <laughs> Domnul Pașcu, vrei să spui că de fapt nu crede ceea ce spune? Că e ipocrit? Și că ar trebui să credem în ce nu spune și nu în ce spune? Domnul Van Orden. Apelul ca statele europene să facă mai mult nu e chiar foarte recent și, că, și nu e o, o, o, o um, uneltire a americanilor, nu, e de 60 de ani încercăm să-i convingem pe europeni să facă mai mult în acest domeniu. Spuneți că ne bazăm uh, total pe americani. Nu e adevărat. Uh, de aceea uh, Franța și Regatul Unit au arme nucleare. Niciodată nu am fost de acord că ne vom baza total pe americani. Bineînțeles că nu. Dar există un fel de anti-americanism implicit și ascuns care uh, apare în filigrană în dezbatere. În legătură cu Rasmussen, ce a spus el la Vilnius, și cu toate uh, delicatețele și uh, politețea, a spus că Europa trebuie să facă mai mult și aici îl citez, a spus că trebuie să ne asigurăm că în drumul nostru comun nu ne împiedicăm în obiective acelorași obiective. Nu avem suficienți bani și contribuabilii uh, noștri nu au uh, suficientă răbdare. Cooperarea și nu suprapunerea eforturilor e drumul spre succes. Și Uh, voi, parlamentarii, sunteți uh, foarte importanți în realizarea acestui proiect. Iată ce a spus la Vilnius. Președintele, e un subiect care mă interesează foarte mult, dar uh, clar că la sede ne putem permite să avem astfel de dezbateri înflăcărate. În ce privește această suprapunere, duplicarea eforturilor, e ca un fel de opus pe care îl tot trimitem pentru a distruge orice fel de aspirații europene în domeniul apărării suprapunerea eforturilor. În țările noastre nu există două armate. În Franța nu există o armată franceză și o armată europeană. Avem o armată și când drapelul NATO sau drapelul UE uh, e arborat uh, uh pe cartierul general al armatelor noastre europene, e uh, foarte important pentru că există locuri în care trupele NATO nu pot interveni există țări beneficiare care nu doresc ca drapelul NATO să fie arborat, dar uh, permit drapelului, drapelului european să fluture în vânt. Și apoi revin la ce spunea domnul Galer, în NATO, nu știu dacă vă face plăcere sau nu, dar în orice caz, există țări în care anumiți membrii NATO <laughs> uh, ar opune uh, vetoul uh, oricărei intervenții. Dacă intervenția din Mali s-ar fi făcut sub egida NATO, ca în Libia, nu sunt sigur că toți membrii NATO ar fi acceptat această intervenție. Uh, toate indiciile pe care le-am primit la Ankara ne, tra- ne permit să tragem conclu- uh, uh, concluzia că probabil că turcii nu ar fi fost chiar de acord. n-a fost o intervenție europeană, e adevărat, uh, ca atare, dar nici o uh, intervenție NATO, să nu uităm. Da, într-adevăr suntem de acord cu toții. NATO nu poate interveni peste tot și la un moment dat va trebui să vedem uh, cine intervine. Și să, NATO să nu fie întotdeauna, având în vedere configurația geopolitică a terenului în care vrem să intervenim, s-ar putea ca NATO să nu fie cadrul ideal. Domnul Lizec mai dorea cuvântul. Și apoi după aceea doamna Copa pentru concluzii. Doar o propunere constructivă aș dori să fac. Anul trecut am avut milioane de dezbateri organizate de ONG-uri, fundații, think tank-uri și așa mai departe în legătură cu deci pe tema uh, relației între structurile militare NATO și ONU și uh, politica de securitate și apărare. Se pare că după dezbaterea de astăzi că nu am organizat suficiente dezbateri în Parlamentul European. Sigur că niciodată nu avem suficient uh, timp la dispoziție pentru că dezbatem mai multe rapoarte, dar poate că sub comisia noastră ar trebui să organizeze o audiere pe această temă. E o propunere constructivă. Poate că ar fi bine să uh, invităm uh, reprezentanți NATO și apoi și experți independenți, pentru că se pare că nu am dezbătut uh, suficient acest subiect la Parlament. Cine sunt ludiți? Ludit a fost numele uh, a, ce-ar fi să avem și ludiți politici? Concluzia Raportoarea noastră, doamna Copa. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte vie. Este foarte bine că avem asemenea dezbateri și în perspectiva alegerilor europene. Sunt de acord cu propunerea domnului Visec, Trebuie să avem dezbateri mai multe și în comisia noastră Uh, și pe aspectele generale, nu doar pe detalii, pentru că uneori pierdem imaginea generală pentru că discutăm tehnic, aspecte tehnice. Domnule Van Orden, problema cu statele, cu uh, forțele americane în Uniunea Europeană este că ele nu vor să fie aici, vor să fie prezente în Pacific acum. Avem nevoie de uh, forțe europene pe teren haideți să lăsăm grupurile de luptă să aibă posibilitatea de a fi create, să avem o uh, abordare flexibilă de a face ceva acolo unde este nevoie. În ceea ce privește duplicarea, sunt de acord cu uh, Andrew Newton Dam. Suntem dezbatem duplicarea și uh, deseori avem impresia că repetăm același lucru fără să avem un fond real. Nu trebuie să spunem că nu avem nevoie de forțe europene, ci să explicăm foarte clar de ce avem nevoie pentru a evita duplicarea. Comentarii fără microfon. Now, oh, please, please, Mr. Van Orden, we have... Vă rog, domnule Van Orden, nu vom termina niciodată. Domnule Campbell, Uh, cooperare, o structură permanentă de cooperare apare menționată în tratatul de la Lisabona. Așadar, nu voi dezbate acest lucru. Este o prevedere a tratatului și tratatul trebuie implementat. Punct. Vrem ca Regatul Unit să fie în interiorul Uniunii Europene, dar nu uh, totdeauna punându-ne piedici. Vrem să joace în echipa noastră. Există un cost pe care ne-l asumăm și noi și pe care și-l asumă și Regatul Unit pentru a merge mai departe. În ceea ce privește restul, sunt de acord cu domnul Danja. Bineînțeles că Uh, misiunea noastră protejează și vasele petroliere. Știm că uh, aceste petroliere au fost atacate de pirați recent. De ce să uh, ne simțim vinovați de acest lucru? Nu trebuie să excludem că acesta a fost acesta a fost un obiectiv în ceea ce privește bugetul. O problemă foarte delicată și în familia mea politică și pentru verzi ține de întreaga dezbatere um, pentru că spunem că deplângem uh, reducerile de cheltuieli în domeniul militar. Ne împotrivim reducerilor care uh, afectează capacități necesare pentru cetățeni. Avem nevoie de o strategie de comunica- comunicare în legătură cu efectele la care vom ajunge. Mm, preferăm să nu discutăm despre apărare pentru că ne simțim vinovați și nu mi se pare corect. Eu spun că apărarea contează, este un aspect pe care trebuie să-l folosim pentru a comunica mesajul publicului și electoratului. Ciprul este o problemă cheie în relațiile NATO-UE până când uh, se, vor, se va rezolva problema de acolo, nu ne putem aștepta ca cele două instituții să colaboreze și să fie coordonate în mod corespunzător. Doamna Lozing, o ultimă remarcă. Atunci când m-am referit la ideologie, nu vreau să jignesc pe nimeni, însă vorbim aici despre uh, rolul PS, PSAC. Trebuie să găsim uh, puncte comune uh, unde suntem de acord suntem de acord și unde nu, nu, însă nu am vrut să jignesc pe nimeni. În legătură cu Frontex, bineînțeles că Frontex nu este, nu este o misiune PSAC, însă este un exemplu bun uh, în legătură cu ceea ce poate însemn, să însemne o misiune de protecție a frontierelor. Aștept amendamentele dumneavoastră, vă mulțumesc pentru observații. Cu cât mai multe lucruri putem uh, realiza împreună, vă rog, veniți să discutăm, pentru că avem nevoie de o poziție europeană comună și nu uh, linii politice. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această dezbatere care va continua, pentru că vă reamintesc că Data limită pentru amendamente este 27 septembrie la 24 septembrie la ora 12 și vom avea o a doua dezbatere în 14 octombrie. Așadar, ascuțiți-vă argumentele pentru data de 14 octombrie. Sperăm ca raportul să fie adoptat la AFET, în AFET în 17 octombrie și după aceea să fie votat la plenara din noiembrie. Trecem la al doilea raport de discutat astăzi, în această dimineață, raportul domnului Galer în legătură cu baza industrială și tehnologică de apărare europeană. care are același calendar. Este un raport în strânsă cooperare cu Comisia ITRE, care conform articolului 50, și Comisia Pieței Interne, pentru piața internă va redacta un aviz. Comisia a publicat o comunicare în legătură cu consolidarea industriei europene a apărării, pentru apărare în luna iulie. Îl voi, îi voi da cuvântul acum domnului Galler pentru a-și prezenta raportul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o coincidență că a intrat chiar acum grupul invitat de mine i-am adus aici pentru a ilustra argumentul meu, raportul meu în ceea ce privește baza industrială și tehnologică de apărare europeană este o încercare de a îmi aduce contribuția înainte de summitul pentru apărare din decembrie. Să fac o contribuție, să aduc o contribuție din partea Parlamentului European. Mulțumesc celor care au mm, pregătit avizele, Jean-Pierre Rodi de la ITRE și uh, domnul Galpelț de la Comisia IMCO. Am lucrat foarte bine cu acești doi colegi. De asemenea, salut comunicarea Comisiei din 24 iulie și pot asigura reprezentanții Comisiei prezenți aici că vom face tot posibilul pentru ca propunerea lor să fie implementată. În ceea ce privește proiectul meu de raport, cred că deja am discutat câteva dintre ideile principale, crizele din vecinătate, mesajul pentru Statele Unite și un alt aspect care este important și anume că avem reduceri necoordonate în bugetul de apărare al majorității statelor membre și nu se coordonează restructurarea structurilor militare din statele membre. Există amenințarea de a ne pierde baza tehnologică și industrială proprie, o temere reală și, într-o anumită măsură, acest lucru se întâmplă pentru că uh, companiile își mută operațiunile în state terțe EADS se restructurează și își trimite inginerii acolo unde este nevoie de ei. Așa, dar majoritatea acestora au părăsit Europa. În Europa nu avem suficient personal calificat care, pentru că acești, aceste persoane uh, se deplasează spre piețele în dezvoltare. În 2004, s-a înființat Agenția Europeană de Apărare pentru a răspunde în fața situației de atunci. Aceasta nu este o agenție de achiziții, însă noi îi acordăm din ce în ce mai multe sarcini. Cred că va trebui să încercăm să adaptăm finanțarea acestei agenții. Deja din 2007, Comisia a adoptat o comunicare pentru o strategie mai competitivă a industriei de apărare. Bineînțeles că există și strategia Agenției Europene pentru Apărare, care a fost adoptată în 2007, dar în legătură cu care, din păcate, nu există încă rapoarte de implementare. În 2009 s-a adoptat un pachet pentru apărare și a, care a intrat în vigoare și a fost implementat, dar încă așteptăm implementarea pe piață a consecințelor acestui pachet. O altă critică poate să reiasă din interpretarea articolului 346 din tratat, care permite statelor membre ca, în cazul anumitor interese presante naționale, să se retragă de pe piața internă. Aici sunt acoperite multe aspecte și se folosește Uh, des acest tratat, acest articol, însă nu neapărat interpretat în sensul uh, strict al tratatului. În mod clar, avem nevoie de o capacitate mai solidă de armament și de apărare. Trebuie să garantăm în acest fel uh, misiunile PSAC, nu putem adopta lucruri pe care după aceea nu le putem pune în aplicare. De aceea consider că toți actorii implicați trebuie să depună mai multe eforturi și din partea cererii și din partea ofertei. Trebuie să ne asigurăm că industria europeană de armament să nu fie relocalizată în state terțe. Cred că trebuie să găsim răspunsuri europene și în acest sens avem nevoie de o analiză realistă a capacităților disponibile în momentul actual în statele uh, membre. M-aș propune un fel de inventar, o evaluare comună europeană a tuturor resurselor disponibile, uh, lucru care ar fi foarte util în perspectiva summitului pentru apărare. Avem și anumite ambiții strategice și uh, trebuie să ne asigurăm că cererea va fi uh, coordonată cu capacitățile noastre. De asemenea, dacă vorbim despre dezvoltarea capacităților în Uniune, trebuie să respectăm o serie de pași. În primul rând, să armonizăm cerințele, trebuie să ne asigurăm că cererea și achizițiile merg mână în mână și Trebuie să îmbunătățim sistemul pentru ca forțele noastre armate să fie interoperabile. Așadar, trebuie să acționăm chiar la uh, pasul achizițiilor. Nu are niciun rost dacă fiecare uh, facem propriile achiziții, dar ne dăm seama că, în final, echipamentele nu se potrivesc uh, între ele. Avem transportatoare 400M, Uh, avem elicoptere Tiger îns, care sunt uh, potrivite pentru anumite obiective, însă atunci când încerc, încercăm să cooperăm, avem echipe, ne dăm seama că avem echipamente de uh, tipuri foarte diferite. Însă ar trebui pentru scenarii comune să folosim un echipament comun. Trebuie să ne asigurăm că va exista o coordonare mai bună și mi se pare de asemenea important ca atunci când vorbim despre standardizarea și certificarea, certificarea comună europeană, să ne asigurăm că certificarea va fi mai bine acceptată la nivel transfrontalier și să implementăm mai bine standardele europene. Bineînțeles, mai vorbim și despre securitatea ofertei și de independența producției industriale în statele terțe. O altă problemă care trebuie să fie abordată. Să examinăm în special fabricile și nu statele în sine, pentru a ști ce se produce în statele terțe, pentru a putea să garantăm oferta, poate ar trebui să examinăm posibilitățile statelor membre pentru a transfera mai bine aceste produse de apărare în interiorul Uniunii. Poate ar, am putea vorbi chiar de o cooperare structurată. Există cooperare uh, aprofundată între anumite state, în, în Schengen, de exemplu, Uh, am putea să aplicăm aceleași reguli în sectorul apărării. Am putea să uh, susținem tehnologii emblematice, să existe o coordonare între Agenția de Apărare Europeană și Comisie, să susținem accesul la tehnologii care ne vor fi foarte utile în domenii critice. De asemenea, când vorbim despre cercetare și dezvoltare, domnul Eller este responsabil, am impresia, cu uh, locul pe care îl joacă cercetarea și dezvoltarea militară în programul Orizont 2020. Cred că acest lucru trebuie să fie susținut și încurajat și Comisia ar trebui să propună măsuri pregătitoare în acest domeniu. Avem articolul 185 care acoperă care acoperă întreaga perioadă a cadrului financiar. Transferurile din achizițiile de apărare au fost aprobate deja în 2009, însă trebuie să ne asigurăm că autoritățile de achiziție vor publica datele în întreaga Uniune Europeană. Avem nevoie de o schimbare a mentalității, în special în organismele și autoritățile contractante. Trebuie să ne asigurăm de asemenea ca industria de apărare să nu fie împovărată de prea multă birocrație, ca măsurile pe care le adoptăm să nu funcționeze de fapt împotriva obiectivelor noastre. Când privim achizițiile de apărare, trebuie să examinăm posibilitățile europene. Acesta este aspectul central al raportului meu și aștept uh, orice fel de contribuții aveți, care mă vor ajuta să finalizez raportul. Mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, domnul Zemke. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep prin a-i mulțumi călduros domnului Galer. Dacă privim proiectul de raport pregătit de domnul Galer, acesta este unul bun este un document bine justificat, suntem de acord cu obiectivele sale și avem nevoie de o discuție a bazei tehnologice și industriale de apărare. În Uniunea Europeană, mulți politicieni discută aceste probleme. Este vorba de un domeniu în care trebuie să găsim soluții pozitive. Însă aș sublinea și un număr de probleme pe care am dorit să mai lucrăm. Există trei probleme care ar putea să afecteze negativ natura documentului. Raportul care, de altfel, este foarte bun. Însă mă preocupă dacă uh, raportul este realist, pentru că este vorba aici nu doar de a avea un schimb de opinii și de idei, ci de a putea ajunge la măsuri concrete care să poate să fie susținute de către statele membre. Prima idee este esențială. Dacă ne uităm în Uniunea Europeană, putem vedea că în anumite situații, unele state, Franța, Regatul Unit, uh, Suedia și altele contribuie 80% din fondurile pentru apărare. Deciziile noastre consolidează industriile din statele respective, însă trebuie să creăm condițiile necesare ca și alte state, pentru că mai există și alte state membre pe lângă cele șase deja menționate, mai există încă 22 de state membre care ar trebui să aibă șansa de a-și dezvolta anumite segmente ale industriei de apărare. Trebuie să găsim o soluție echilibrată și durabilă. Polonia are o experiență foarte pozitivă în acest sens. Poate alte state membre au o altă uh, părere în ceea ce privește offsetting-ul. În al doilea rând, trebuie să examinăm propriile noastre capacități de apărare. Aici, anumite lucruri nu uh, sunt foarte utile. Poate primul pas ar trebui să consolidăm poziția Agenției Europene pentru Apărare, pentru că această agenție are experiență. Uh, cred că primul pas ar trebui să fie consolidarea Agenției Europene de Apărare. În al treilea rând, dacă examinăm potențialul de apărare, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Ce fel de companii și întreprinderi sunt operaționale în sectorul apărării? Nu avem o definiție clară a companiilor care lucrează uh, în, în sectorul apărării și acest lucru poate pune probleme în ceea ce privește integrarea ulterioară. I-am trimis un mesaj SMS lui Cristof Lizetski cu textul uh, și știu că în regatul țărilor de jos s-a decis cumpărarea anumit, unui anumit tip de avioane militare se iau aceste decizii și în alte state. Aceste avioane militare sunt americane, în timp ce noi a trebui să punem accentul pe industria europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Daf. Yes, uh, thank you. Vă mulțumesc frumos. Și eu consider că acest raport este redactat la momentul oportun și face parte integrantă din abordarea noastră cuprinzătoare a chestiunilor de apărare și securitate pe care Parlamentul dorește să le creioneze. Eu cred că ar trebui să reușim să punem la punct mai multe sarcini dar din păcate nu au fost afectate și mai multe fonduri și nu cred că avem mai multă încredere în toate aceste capacități. Poate că, de fapt, va fi nevoie de o ajustare a tratatelor în curând. Și poziția pe care această agenție o joacă ar trebui să permită pe viitor o influență mai mare din partea comisiei, mai mare decât a guvernului, oricum. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre Turcia. Am vorbit și despre um, relația cu NATO și poziția Ciprului când am discutat despre raportul COPA. Este o slăbiciune intrinsecă a Europei și mai ales a, a bazei industriale de apărare europene. Faptul că nu găsim o modalitate de a implica și Turcia în acest uh, demers. Și aș fi curios să știu uh, cum va răspunde domnul Galer la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kronberg. Da, vă mulțumesc. Și noi salutăm acest raport și suntem perfect de acord cu faptul că nodul problemei în piața apărării este că companiile europene fac exporturi care sunt în detrimentul intereselor europene în domeniul apărării și securității și se subminează politica europeană în domeniul democrației, drepturilor omului și a dezvoltării. Da, fragmentarea pieței, de asemenea, este călcâiul lui Ahile. Cum putem să punem capăt acestei fragmentări și cum putem să restabilim încrederea ca să evităm uh, fragmentarea, duplicarea și supracapacitățile. Există și pachetul de directive în domeniul apărării și nu știu dacă este foarte adevărat că în următorii 10 ani vor exista pe puțin de 25 de uh, vehicule uh, uh, care vor fi uh, cumpărate prin achiziții publice de către guverne. Uh, ar trebui să se facă un efort de armonizare. Există și alte rapoarte, cum că România dorește să cumpere vechile avioane de luptă dar din partea companiei Eurofighter, dar nu mă scuzați, vrea să cumpere niște avioane de luptă uh, de ocazie la mâna a doua, dar cum nu s-a organizat o achiziție publică, Eurofighter nu a putut să participe. Nu a putut să depună o ofertă. Iată o altă slăbiciune a pieței de uh, armament din Europa. Noi nu credem că programul de cercetare european ar trebui să se extindă și la domeniul apărării, dar știu ce a spus domnul Pașcu, că până acum despărțirea dintre sectorul civil și sectorul militar este uh, aproape inexistentă și că se fac transferuri de tehnologie de la un sector la celălalt. Eu uh, sunt specialistă uh, în ce privește cercetarea în domeniul militar, mai ales în ce privește uh, programele rusești și am ajuns la concluzia că nu cred că trebuie să finanțăm cercetare în domeniul militar din bugetul european. Statele membre ar trebui să încerce să-și financeze singure programele, ar trebui să-și pună resursele în comun. Iată cea mai bună cale de a, a stabili și restabili încrederea. Dacă vezi statele membre cooperând în domeniul cercetării și al dezvoltării și al inovării, cred că acest lucru ar permite și restabilirea încrederii între um, acestea din urmă. Dar salutăm raportul și dezbaterea de astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Lezing. Vă mulțumesc. Este foarte adevărat că am dezbătut despre mai multe chestiuni de principiu. Noi o să avem o poziție minoritară pe marginea acestui raport și aș vrea să vă fac câteva observații pe care sper să le considerați ca fiind constructive. În raportul dumneavoastră, domnule Galer, spuneți că pentru a lupta împotriva uh, diminuării creșterii, atunci întreprinderea ar trebui să exporte uh, armament către țări terțe. Deci, dumneavoastră nu militați pentru scăderea asupra capacității de producție, ci spuneți că atunci cheia problemei este să se găsească noi piețe de desfacere. Nu credeți, domnule Galer, că uh, acest sector ar trebui să fie controlat mai îndeaproape, mai bine reglementat, în cazul în care uh, incitați uh, uh, cre- industria de profil să-și crească exporturile, mi-ar uh, place dacă în raportul dumneavoastră s-ar vorbi mai mult despre uh, inspecții și uh, controle. Aș vrea să revin și la ce a spus doamna Kronberg. La articolul 4 spuneți că, în baza tratatului de la Lisabona, se stipulează faptul că industria uh, apărării trebuie să beneficieze de pe urma programelor de cercetare finanțate din bugetele european. Deci, cum spuneam, apropo de ce a spus și doamna Kronberg, dumneavoastră evocați într-adevăr chestiunile de finanțare pentru că la articolul 41 alineatul 2 se spune că finanțarea cheltuielilor realizate uh, pentru măsuri care sunt incluse în politica de apărare uh, nu pot să fie finanțate din bugetul european. Din punctul meu de vedere, aici este inclusă și cercetarea în sectorul militar. Sunteți de acord cu această interpretare sau nu? Sau poate că nu acesta este sensul um, celor scrise în raportul dumneavoastră. Domnul Tero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să-mi uh, exprim uh, sprijinul pentru acest raport. Cred că este un uh, bun punct de plecare pentru munca care ne așteaptă. Este un domeniu foarte complex dacă Europa chiar își dorește să aibă o politică de apărare și o industrie de apărare și vrea să fie un, furnizar, un furnizor uh, luat în serios și un actor important pe scena mondială, atunci trebuie să sprijinim obiectivele exprimate în acest raport. Nu cred că voi depune vreun amendament. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Copa. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-l felicit pe Michael Gallagher pentru acest raport. Este exact ceea ce trebuie să spună Parlamentul, contribuția pe care trebuie să o aibă la această discuție generală. E adevărat că nu putem să cheltuim mai mult pentru apărare, dar trebuie să explicăm cetățenilor noștri de ce este important să consolidăm baza industrială în domeniul apărării, pentru că va genera locuri de muncă, atât în producție cât și în sectorul cercetării de profil. E adevărat că o mare parte a industriei europene are o dublă utilizare și această dublă utilizare ar trebui să fie Uh, încurajată, pentru că, așa cum a spus și doamna Kronberg, e foarte greu uneori să faci distinția între uh, um, um, folosirea industriei în scop civil sau militar. Noi credem că dacă încurajăm uh, cercetarea în domeniul militar și al apărării, acest lucru va fi benefic, va stimula inovarea și se pot întreprinde aceste măsuri fără ca ele să reprezinte o povară suplimentară pentru bugetul european. Trebuie să putem să facem față și consecințelor pe plan social a restructurării industriei de apărare. Și atunci putem să folosim fondurile europene în această privință. Există și un alt uh, mesaj care trebuie evidențiat din punctul meu de vedere, cel al punerilor în comun uh, a resurselor și al uh, armonizării standardelor. Trebuie să facem mai multe cu mai puțin bani, trebuie să sprijinim această industrie, trebuie să încurajăm inovarea și cercetarea. Prin intermediul acestei metode, cred că vom reuși în să ducem la bun sfârșit această misiune. În calitatea mea de raportor pentru politica de securitate și apărare comună, sunt bucuroasă să spun că sunt de acord cu doamna Galer și sunt uh, convinsă că vom putea să găsim uh, o, un numitor comun, să vom putea redacta amendamente în comun și pentru raportul domnului Galer și pentru raportul meu de altfel. Trebuie să găsim o cale de înțelegere și să trimitem un mesaj important din partea comisiei noastre. Mulțumesc. Acum domnul Pașcu are cuvântul. Personal, dincolo de faptul că este un domeniu foarte important, aș spune că principala contribuție, principalul merit al acestui raport este uh, uh concizia sa. Domnul Galer s-a concentrat asupra aspectelor esențiale. De eu sunt de acord cu acest raport și mă întreb dacă uh, unii vin și se uită la un, o luptă, se așteptau la o înfruntare, acum ar putea să creadă că um, jocul a fost uh, falsificat, pentru că uh, de fapt, suntem mai degrabă cu toții de acord și nu avem opinii divergente. Probabil că, de fapt, ne vom lupta cu reprezentanții Consiliului. Deci, încă o dată, sunt de acord cu acest raport și îl felicit pe domnul Galer. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul raportor are acum uh, cuvântul. Data limită pentru depunerea amendamentelor este identică cu cea pentru raportul doamnei Copa, 24 septembrie. și a doua dezbatere va avea loc pe 14 octombrie. Micaela, ai cuvântul. Vă mulțumesc. Am să reacționez la cele spuse de colegi în ordine. Ați evocat mai multe puncte, stimate colegi. Ați spus că țările europene reprezintă uh, um, 80% din piața de desfacere a industriei de apărare și vă întrebați dacă n-ar trebui să acordăm o șansă și altor țări. De asemenea și în ce privește um, um, companiile care a, sunt autorizate să participe la achizițiile publice. Eu cred că da, pentru că și în țări terțe există multe competențe și trebuie să încurajăm concurența. Uh, Articolul 346 este deseori uh, invocat din motive mm, de protecționism. protecționism. Nu cred că este normal să se întâmple astfel. Cred că sunt și alte instrumente care pot să fie folosite. Da, de ce nu? Fondurile structurale ar putea să fie folosite pentru a um, Uh, permite conservarea, păstrarea evoluțiilor tehnologice uh, și a face față consecințelor pe plan social a unor uh, restructurări în domeniul industrial. Și să nu uităm că supracapacitatea acestei industrii este constatată nu doar în țările mici, ci și în foarte multe țări mari. Deci eu Rămân ferm convins de faptul că putem să folosim uh, fondurile structurale uh, astfel încât restructurarea industriei de apărare să nu fie foarte dureroasă. Cooperarea este uh, însă cea mai bună cale de a pune în comun resursele. După acest summit european pe probleme de apărare, cred că vom avea nevoie și de o nouă întrunire a Consiliului de Resort, pentru ca toate măsurile uh, dezbătute să fie și puse în aplicare. Acum există atât de multe uh, întâlniri neoficiale a diferiților miniștri, am, a fost un consiliu informal uh, probleme de afaceri externe, probabil că va fi și încă unul pe probleme de apărare. Dar eu cred că ar trebui să fie convocat mai degrabă un consiliu în, în mod oficial. Suntem cu toții pentru consolidarea bazei industriale de apărare a Uniunii Europene. Și cred că miniștrii de apărare ar trebui să discute la modul serios despre acest subiect. Unul dintre colegi, cred că domnul Daf, a spus că Comisia Europeană ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus în ce privește Agenția Europeană de Apărare. De ce nu? Mm, m-ați mai întrebat, domnule Daf, dacă ar trebui să găsim o modalitate de a implica Turcia. Dacă reușim să fuzionim um, Agenția Europeană de Apărare și OCAR, dacă reușim să uh, avem o singură agenție în loc de două, înainte Uh, ca Turcia să participe la operațiunile OCAR, pentru că știm că este doritoare, dar deocamdată nu s-a concretizat această cooperare. E bine, eu cred că riscăm să ne lovim de dreptul de veto pe care Turcia le are la NATO. Deci, întâi trebuie să fuzionăm cele două agenții și așa Uniunea Europeană uh, va uh, avea o poziție mai pregnantă și vom contracara uh, folosirea dreptului de veto de către Turcia. Doamnă Copa, e adevărat că în acest sector, sectorul industrial, totul are o dublă utilizare și toată lumea acceptă această realitate. Și chiar și în tratate se stipulează faptul că uh, se pot uh, finanța proiecte de cercetare în domeniul uh, apărării. Cercetarea poate să fie folosită în diferite scopuri și pentru a duce la bun sfârșit diferite misiuni pe care și le fixează Uniunea Europeană. Că e vorba despre construirea unei școli, de trimiterea unor ambulanțe sau de construirea unui, unor puțuri sau că trimitem tancurile în domeniul politicii externe, toate aceste acțiuni uh, își au propria lor justificare. Nu cred că putem să spunem că e vorba despre o încălcare a codului etic. Și, prin urmare, nu văd de ce ar exista incompatibilitate între sectorul apărării și um, cercetare. Privitor la uh, controlul exporturilor, dacă ne consolidăm propria noastră bază industrială, și dacă există mai multe exporturi din Europa către țări terțe, se vor putea semna mai multe acorduri care să ofere garanții cum că acest armament nu va ajunge în uh, mâinile unor răufăcători. Deocamdată nu uh, cred că avem un cadru adecvat în această privință pentru a controla exporturile. Da, poate că legislația noastră este mai bună decât în alte regiuni ale lumii, dar eu în raportul meu am spus că acest cadru trebuie respectat în continuare În ciuda celor spuse despre acest cadru, nu cred că avem nevoie de legislație nouă. Mulțumesc colegilor Copa și Pașcu care și-au exprimat asentimentul. Mulțumesc tuturor celor care îmi sprijină raportul. Mulțumesc, vom uh, rediscuta Uh, acest raport, însă pentru a reveni la un aspect pe care l-a evocat uh, Michael, e că după Consiliul European faptul că putem să însărcinăm Consiliul de Ministri Europeni ai Apărării să își uh, depășească puțin Uh, misiunile și să iasă din acest cadru uh, rigid al uh, reuniunilor lor, faptul că le putem da un fel de foaie de parcurs pe care se poate lua decizii, ar reprezenta pentru noi un progres, poate nu neapărat spectaculos, dar în orice caz un pas înainte, pentru că toate aceste reuniuni informale, am mai avut loc una chiar săptămâna trecută, Uh, sunt uh, discuții foarte drăguțe, demne de respect, dar, uh, din păcate, nu lasă niciun fel de urmă concretă sau instituțională asupra activității noastre comune. E valabil și pentru domeniul industrial, dar și pentru cel operațional. Ar fi bine ca ministrii apărării să ia decizii puțin mai clare într-un cadru mai oficial. Vom continua în această dupămasă cu un schimb de opinii pe tema cerul unic european, SESAR, impactul operațional asupra misiunilor uh, PSAC. Avem după aceea și avize uh, pe care trebuie să le dăm pe marginea rapoartelor. Mulțumesc, poftă bună și pe mai târziu.